există și colegi care vor să ridice cartonașul albastru, dar de fapt s-au înscris și la Catch the Eye. Dacă cineva ridică acest cartonaș, nu mai poate să participe la Catch the Eye. Vreau să știți acest lucru și acum are cuvântul domnul Van Dendrișe. Voorzitter, collega's, de strafprocedures van Dragi colegi, als Hongarije en Polen Stimați colegi, procedura penală împotriva Poloniei și Ungariei nu se referă la infracțiuni cu privire la libertatea presei sau uh, încălcarea legislației cu privire la justiție, unde se întâmplă astfel de lucruri în Belgia, cum ar fi. Deci, însă Polonia, Polonia dorește să rămână suverană. Cine poate să spună că nu are dreptate dacă dorește să rămână suverană? Uniunea Europeană nu oferă o soluție pentru așa ceva, nici pentru criza euro, de altfel nici pentru migrație mai degrabă decât uh, cooperare și subsidiaritate, ea dorește un superstat și constrângeri. Toate țările care nu se supun sunt distruse. Dumneavoastră distrugeți Europa prin această uniune de fapt uh, de uh, dictatorială. Câte țări mai trebuie să mai sufere înainte să-i ascultați în fine pe cetățeni? Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Lundgren. Sverigedemokraterna har en avvikande mening rörande artikel 7-förfarandet. Știu că societățile democrate au o părere divergentă în legătură cu Polonia și Ungaria. Ungaria este un stat democratic suveran care trebuie să aibă dreptul de a-și configura uh, propria autodeterminare în acest proces democratic. Tot mai multe state uh, devin isterice și uh, incită la scandal. Câtă vreme aceleași state își doresc să hotărască singure cum să-și uh, gestioneze afacerile la nivel intern. atunci când dorim reducerea simbolurilor naționale, diminuarea lor, unii nu pot să accepte uh, acest lucru dintre europeni. Aici toată lumea își dorește ca deputații uh, uh naționali Uh, să-și reprezinte uh, cetățenii și să poată să le permită acestea să facă ce doresc în propria țară. Următorul vorbitor, domnul... Aș vrea să um, îi aduc un tribut filozofului britanic uh, care a murit săptămâna aceasta. Înainte de asta a primit un ordin de onoare din partea Ungariei pentru sprijinul său acordat țărilor din Europa de Est. Uh, Uh, și țări precum Polonia și Ungaria și-au câștigat uh, suveranitatea uh, de sub dominația sovietică și totuși ce ironie că acest articol 7 este declanșat împotriva Ungariei. Acum Uniunea Europeană și nu Uniunea Sovietică um, aplică astfel de tactici autoritare. Eu personal nu am votat pentru Fides uh, și pentru Orban, dar alegătorii maghiari au făcut-o ani la rând. Eu sunt uh, impresionată de libertatea presei, spre deosebire de unii ipocriți din Uniunea Europeană. Eu uh, respect în mod autentic deciziile diverse, chiar dacă nu sunt de acord cu ele. Spuneți că diversitatea este o valoare europeană, dar interziceți diversitatea de opinie. Spuneți că uh, libertatea liberală este importantă, dar în mod iliberal refuzați la nivel politic uh, acest lucru și îi vânați pe cei care nu se conformează. Mulțumesc. Un minut, domnul Rangel. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul și Comisia sunt aici. Mulțumesc și bună ziua. Aș vrea să vă amintesc că Uniunea Europeană este un club de democrații care se bazează pe democrație, drept fundament, drepturi fundamentale, statul de drept sau așa numitul rule of law. Iar a, pentru aceasta este esențial că de fiecare dată când există o falie în acest principiu și nu se respectă pilonii democrațiilor noastre să existe un mecanism pentru ca să putem evalua dacă statul respectiv a îndeplinit sau nu principiul respectiv. E clar că a fost deja probleme cu Ungaria, că am avut probleme cu Polonia, am avut probleme chiar și în Malta, dar e adevărat și că articolul 7 nu funcționează cum trebuia. Pentru aceasta e esențial ca în această dezbatere să putem fi capabili să apărăm un mecanism care să poată monitoriza și în același timp uh, să garanteze respectarea statului de drept în toate statele membre, fără discriminare și fără să încerce să dea impresia că există vreo persecuție individuală pentru unii. Sper ca guvernul polonez și guvernul uh, ungar să poate să dea semnale pozitive că vor să aplice tot ceea ce se cere prin articolul 7 ca să nu ne blocăm aici. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Molnar. Stimați colegi eurodeputați, dacă sunteți suficient de naivi încât să credeți că raportul Sargentini va, uh, îl va opri pe uh, Victor Orban, uh, atunci haideți măcar acum să admiteți că vă înșelați. Regimul Orban împinge la maximum lucrurile a atacat uh, sistemul juridic, uh, universitățile, judecătorii, a ucis teatrele independente, delegă funcții loialilor din partid pe care îi numește în funcții de conducere în diverse instituții, iar acum încearcă să centralizeze sprijinul european luându-l de la autoritățile locale. Domnul Mesaroș, care este omul său de bază, a fost cândva doar tehnician la un uh, gazoduct, dar acum uh, uh, iată-l ajuns într-o funcție înaltă. Deci, uh, Orban nu dă doi bani pe valorile europene, dar folosește banii europeni pentru a-și finanța campania împotriva celor valori europene. Or, asta n-ar trebui să mai surprindă pe uh, nimeni. Uh, Victor Orban nu se va uh, opri, nu va pune capăt acestor practici până câtă vreme noi spunem doar că suntem preocupați și redactăm rapoarte din ce în ce mai lungi. Victor Orban nu, nu privește, nu înțelege limbajul soluțiilor civilizate în Europa. Nu înțelege decât uh, uh, agresivitatea cu care cineva uh, uh, l-ar putea uh, opri atunci când vine vorba de uh, modul în care uh, cheltuie banii europeni. Numai așa uh, putem să îl oprim. Asta în interesul uh, cetățenilor maghiari și ai uh, Europei. Mulțumim, uh, domn, domnul Frant. Mulțumesc, domnule președinte. Oricum vrem să o vedem, oameni, există oameni care sunt supuși unor discriminări. Există copii cu părinți care sunt uh, excluși, copii care nu pot scrie, nu pot citi pentru că nu merg la școală și astfel toate șansele de educație le sunt furate. Săptămâna trecută chiar o instanță de la Debrecen le-a plătit acestor femei, uh, acestor familii um, daune pentru că nu au putut să-și educe copiii și pe, acesta este o dovadă pentru de rasism instituțional pe care îl practică Orban. Dar cum reacționează Orban la așa ceva? În loc să protejeze copiii, forțează excluderea lor. Aici e vorba de o punere la îndoială a Uh, jurisprudenței. E vorba de rasism, antiziganism. Trebuie să terminați, domnule Orban, să instigați la ură împotriva acestor grupuri. Și dumneavoastră de la CDU, încercați să fiți mai credibili și alungați fidețul din uh, grupul dumneavoastră politic. Pentru că altfel degeaba folosiți articolul 7 dar trebuie să-l folosiți eficient pentru a-l pune la punct pe domnul Orban și nu-l mai lăsa să continue așa. Mulțumesc, domnul Franț, aveți uh, o un cartonaș albastru de la doamna Iaroca, mai sunt și alte cartonașe, să știți, dar după doamna Iaroca. Acceptați acest cartonaș? Aveți cuvântul, doamna Iaroca, 30 de secunde. Mulțumesc, stimate coleg, pentru că ați acceptat cartonașul uh, albastru. Știți că am lucrat împreună pe problema romilor. Aș vrea să te rog de aceea, Romeo, dacă poți să-mi spui dacă există o țară care a făcut mai multe pentru romii săi decât Ungaria. Spuneți-mi, vă rog, o țară care a făcut mai mult pentru uh, romi decât țara noastră, Ungaria. Dragă Livia, aceasta e o întrebare greșită, pentru că eu mi-aș dori ca ceea ce spuneți voi să fie adevărul. Dar avem dovezi, avem fapte. Chiar de acum câteva zile, o sentință a curții de care spuneam, care arăta exact, e vorba de daunele plătite, este adevăr, nu poți să negi că s-a întâmplat așa. Haideți să vorbim despre lucruri concrete, despre dovezi, despre fapte și despre felul în care putem să schimbăm situația pentru acești oameni, că doar asta încercăm să facem împreună. Dar nu putem să o facem bazându-ne pe invenții, pe minciuni, ci trebuie să avem dovezi, să le luăm și să încercăm să le prelucrăm, să modificăm ceea ce se întâmplă acum, pentru că aceasta este abordarea corectă. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Franț! Domnul Giambatski are cuvântul un minut. Mulțumesc, dragi colegi. Procedura împotriva Poloniei și Ungariei nu este decât o vânătoare de vrăjitoare. De ce? Pentru că alegătorii polonezi și maghiari și-au ales uh, propriile guverne în mod liber și democratic. Cei care preferă simbolurile roșii comuniste uh, refuză tot ce ține de migranți, uh, granițe externe și așa mai departe. Nu vă place atitudinea lor, dar vă comportați ca niște dictatori bolșevici. Negați uh, le negați uh, polonezilor și maghiarilor dreptul de a-și decide în mod liber propriul destin. Multe imperii au încercat uh, să oprime identitatea națională a popoarelor. Ei au dat greș și și voi dați greș. Aveți un cartonaș albastru din partea doamnei Bali. Îl acceptați? Doamna Bali, aveți cuvântul. Do you, do you agree with... Sunteți de acord cu mine că e mai mult vorba despre modul în care dictatorii autocrați, dictatoriali, uh, încearcă să aducă toate instituțiile sub propriul control și să nu accepte pe nimeni care este de o părere diferită. Și sunte, nu sunteți de acord că exact asta se întâmplă în Ungaria? Domnule Giambatski, aveți 30 de secunde. Nu Ceea ce descrieți nu se întâmplă în Polonia și Ungaria. Popoarele din Polonia și Ungaria își aleg propriile guverne. Ceea ce descrieți se întâmplă aici. Când nu sunteți de acord cu noi, nu ne dați voie să vorbim. Asta este totalitarism. Asta înseamnă suprimarea libertății de exprimare. Este uh, noul bolșevism totalitar de stânga. Mulțumesc.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 Domnule președinte, stimați colegi, cu toții suntem de acord uh, că trebuie să se apere statul de drept, dar despre ce vorbim aici în um, legătură cu Ungaria? Există acolo alegeri libere? Da. Există partide în opoziție? Da. Există pluralism politic? Uh, da. Poate presa să critique guvernul? Evident, din câte știu eu, niciun jurnalist n-a fost ucis în uh, Ungaria. Și Oare guvernul a fost uh, ales democratic? Da. Și lista ar putea uh, uh, continua. Poate nu suntem de acord cu domnul uh, Orban. Sigur, asta se poate, dar nu putem uh, transforma un dezacord politic în uh, critici legate de statul de drept. Trebuie să susținem principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Uh, domnule Bellamy, aveți o întrebare în baza cartonașului albastru. Aveți un cartonaș albastru din partea unui membru al grupului dumneavoastră politic, doamna Tun. Acceptați acest uh, cartonaș? Da. Doamna Tun. 30 de secunde. Mulțumesc foarte mult, uh, stimate coleg, din partea propriului meu grup. Aș dori să întreb dacă într-adevăr oamenii sunt liberi, dacă mass media într-adevăr este uh, liberă. O, apoi o a doua întrebare Oare trebuie să fie ucis un jurnalist pentru a demonstra că nu există libertate uh, a mass mediei? Și apoi, în al treilea rând, oare guvernul, uh, chiar ales de către majoritatea cetățenilor, poate să acționeze împotriva legii, împotriva democrației și împotriva sistemului juridic uh, care ar trebui să fie liber și așa mai departe? Mulțumesc!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 30 Aveți 30 de secunde la dispoziție să răspundeți. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, trei răspunsuri. Uh, primul, uh, există într-adevăr mass media care critică guvernul uh, Orban, există presă care să critique și asta din fericire. În al doilea rând, da, atunci când este asasinat un jurnalist se petrece ceva dramatic, iar astăzi nu sunt proceduri împotriva Maltei în baza articolului 7, ori asta este o problemă. Și apoi a treia remarcă, ați m-ați insultat, doamnă, pentru uh, luarea mea de cuvânt. Ați vorbit despre rușine. Uh, însă cei care acționează astăzi pentru a fractura popoarele europene în baza principiului pe care îl uh, revendică câtă vreme îl trădează prin procedurile aplicate, da, eu cred că asta ar trebui să se termine. Vorbitorul a fost întrerupt. Domnule Belamis, domnul președinte, ați avut 30 de secunde pentru a răspunde la întrebările doamnei Tun nu, uh, și altor colegi care nu au adresat întrebări. Deci vă rog, uh, respectați uh, aceste reguli și președintele. Doamna Sic. Mulțumesc. Și din nou vorbim de Ungaria. Protestele opoziției proteste din partea comunității internaționale, nu contează nimic. La fel ca înainte, nu contează în Ungaria și nu domină în Ungaria decât o singură părere, o singur partid. Pe viitor, guvernul dorește să decidă câți bani trebuie să primească comunele uh, și chiar teatrele și cum să fie decisă numirea directorilor de teatru. De fapt, începe marele șef să fie responsabil și de felul în care se modulează cultura nu trebuie să ne amăgim. E vorba de cenzură aici iar părerile care sunt deviante nu trebuie să fie tăiate imediat, pentru că e vorba de fapt de o spălare de creier pe ciclu rapid la mașina de spălat. Între comisie și Consiliu nu vedem decât o încercare de a tergiversa. Este un scandal ce se întâmplă aici, scandal pe care cetățenii noștri nu mai vor să-l accepte și de aceea este momentul să tragem concluziile și consecințele care trebuie, care și care să fie clare. Mulțumesc! Acum un minut, doamna Scott Cato. Thank you, President. Mulțumesc. Apropierea între noul guvern britanic și guvernul uh, maghiar al lui Orban ar trebui să lanseze un uh, semnal de alarmă pentru toți democrații. S-a făcut un apel uh, din partea oficialilor de ambele părți la apropierea relațiilor și Boris Johnson îl laudă pe Victor Orban. Noi uh, va trebui să ne negociem relațiile viitoare cu Uniunea Europeană și ce facem? Asistăm uh, la o transformare a Regatului Unit după modelul democrației din Ungaria. Orban a limitat accesul uh, unor ziariști. La fel, Johnson amenință să retragă licența BBC și să um, reprime sistemul de lobby care trage la răspundere guvernul. Așa ceva nu s-a mai întâmplat înainte. Orban este de acord cu Brexit pentru că este o mișcare împotriva democrației iliberale. Um, conservatorii lui Johnson uh, au întins imediat covorul roșu pentru liderul maghiar. Este îngrijorător acest lucru, nu doar pentru Regatul Unit, ci și pentru Uniunea Europeană. Europeană. Iana Lepto, Lenars. Mulțumesc, care cuvântul un minut, domnul Lenars. Voorzitter, de EU is geen toevallig samenwerkingsverband of een... Uniunea Europeană nu este doar uh, o uniune care s-a constituit din întâmplare, ci este o comunitate de valori. Sunt anumite valori precum libertatea, democrația, respectarea drepturilor omului, statul de drept. Acestea sunt niște valori fundamentale ale cooperării noastre. Această cooperare nu mm, trebuie să ducă la altceva și de aceea ar trebui să respectăm aceste valori, să le apărăm în toate statele membre ale europene. Acum una și jumătate acest Parlament a declarat că aceste valori erau puse în pericol în uh, Ungaria. În ultimul an și jumătate, aceste uh, temeri nu au fost înlăturate. E bine că avem astăzi această dezbatere, e bine că putem vota rezoluția mâine, însă dezbaterea reală va trebui să se poarte în Consiliu. Acolo statele nu îndrăznesc să vorbească unele cu celelalte într-o manieră deschisă și completă. Uh, liderii uh, guvernelor ne arată că drepturile omului uh, și principiile europene sunt doar simple cuvinte, nimic mai mult. Aveți un cartonaș albastru. yes. do you accept it? Yes. Acceptați acest cartonaș, vă rog. 30 de secunde pentru a pune întrebarea. Uh, susțin ceea ce a spus antevorbitorul meu, însă am uh, o dilemă, pentru că, pe de o parte, spuneți uh, în numele grupului dumneavoastră politic că ar trebui să protejăm valorile europene și că ar trebui să vorbim, însă sunt colegi din Ungaria care se opun Așadar, în cadrul grupului dumneavoastră politic aveți o direcție clară, știți de care parte vă situați, aveți 30 de secunde să răspundeți. Nu e treaba mea să vă rezolv dumneavoastră dilemele. Puteți face asta singur, cred. Discutăm uh, asta în, grupurile, în grupul nostru, în familia noastră, discutăm asta și pe viitor, uh, însă doar atât vă spun dumneavoastră. Dumneavoastră aveți uh, grijă de grupul dumneavoastră, succes cu colegii maltezi, noi însă discutăm în grupul nostru. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Inzir. Mulțumesc. Domnul Orban atacă democrația, statul de drept, drepturile fundamentale în Ungaria. În timp ce Uniunea nu reușește să rezolve situația, ea se degradează. Dacă ar trebui să dăm un premiu european pentru creativitate, cred că Fidesul și prietenii de la PIS din Polonia ar primi premii cu detașare mare față de ceilalți, pentru creativitatea cu care încalcă drepturile fundamentale și legile europene. Procedura articolului 7 este blocată, dar e nevoie de un alt mecanism în Europa pentru statul de drept, pentru drepturile fundamentale și în paralel ar trebui să propunem și niște mecanisme de sancțiuni. Dacă statele membre aleg să nu respecte drepturile fundamentale care sunt înscrise în articolul 2, să nu mai primească fonduri din partea Uniunii Europene. Cetățenii noștri nu pot continua să accepte că banii contribuabilului să fie folosiți greșit numai pentru a ataca valorile comune pe care ne bazăm Europa. Mulțumesc! Președintele, vă mulțumesc și are cuvântul domnul Vințe. Un minut. Micro. Respectarea valorilor comune și statului de drept sunt pilon de bază ai societăților noastre, însă modul în care devin norme sociale și modul în care pot fi monitorizați sunt deschise dezbaterii. Asistăm, putem asista la un astfel de schimb de opinii dacă ar fi responsabilitatea Parlamentului să facă acest lucru, însă Parlamentul nu face Uh, decât uh, să vorbească despre procedura în baza articolului 7. Procedura a fost declanșată de Parlament, însă Consiliul trebuie să o finalizeze. Nu trebuie să se suprapună funcțiile celor două instituții. Nu ar trebui să ne permitem să formulăm ambiții care merg dincolo de tratat. Textul vorbește despre teama de subminare a valorilor comune europene și încrederea reciprocă. Până acum, procedurile au fost inițiate doar împotriva a două țări din Europa Centrală și de Est și pretindem că celelalte state membre se descurcă perfect. Însă mi-e teamă că în Europa Centrală și de Est se aplică standarde duble și acestea subminează încrederea cetățenilor în Uniunea Europeană și împotriva lor trebuie să întreprindem acțiuni. Mulțumesc foarte mult. Doamna Piri, un minut. Thank you, President domnule președinte. Acum un an și jumătate, Parlamentul European a solicitat statelor membre uh, să lanseze procedurile în baza articolului 7 împotriva guvernului uh, maghiar și tot ce am văzut de atunci încoace a fost un an și jumătate de ezitări în Consiliu, uh, câtă vreme subiectul fierbinte a trecut de la o președinție la uh, alta. Premierul Orban însă nu ezită, continuă să submineze independența sistemului judiciar, să distrugă pluralismul mass mediei și să uh, incite la sentimente xenofobe. Iar noi, Uniunea Europeană, îi permitem să o facă. Consiliul continuă să blocheze progresele în baza articolului 7. Eu solicit președinției croate să ducă mai departe cu seriozitate uh, procesul legat de articolul 7 și să facă din asta o prioritate. Stimați colegi, mă întreb dacă delegația uh, Fides până la uh, viitoarea plenară se va așeza în partea dreapta sălii, acolo unde le e locul. Mulți maghiari încă mai cred în democrație, încă mai cred în Uniunea Europeană, iar noi îi susținem. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul Hitvechi. Un minut. Mulțumesc foarte mult pentru cuvânt. Haideți să ne uităm la de ce avem această procedură care a fost construită pe, împotriva Poloniei și împotriva Ungariei. De fapt, situația aceasta a apărut din cauza grupurilor de stânga, care au insistat să se discute neapărat Polonia și Ungaria și au pus aceasta ca și condiție pentru ca să se discute și despre asasinarea jurnalistei uh, malteze. E o rușine ce s-a întâmplat aici, felul în care se discută Polonia și Ungaria în ianuarie din nou. Toate acuzele la adresa Ungariei sunt false, sistemul judiciar este independent, liber, libertatea de expresie este garantată și pluralismul mediatic există, este o realitate. Ungaria are o dezbatere cu puterea de stânga din Europa pentru că vorbește despre apărarea culturii noastre, suveranitatea națională, dar stânga abuzează de conceptul statului de drept pentru a pedepsi politic ce face Ungaria și Polonia cu o astfel de procedură inventată. Doamna Ceh dorește să vă pun un, o întrebare cu cartonaș albastru. Aveți 30 de secunde, vă rog, doamna Ceh. Mulțumesc foarte mult ce moment uh, inedit în care un politician de la Fides uh, se ridică și vorbește. Nu s-a întâmplat niciodată în Ungaria de când sunteți în, în, la guvern. Am o întrebare. Dacă, după părerea lui Fides și a lui Victor Orban, totul este în regulă, atunci de ce sunteți atât de puternici împotriva, legă, împotriva legării uh, fondurilor europene de uh, respectarea statelor, de statului de drept? Nu credeți că acesta e o admitere a ceea ce faceți? Aveți 30 uh, de secunde să răspundeți. Păi uh, exact despre aceasta vorbim, spune vorbitorul. Stânga abuzează de conceptul statului de drept și îl transformă într-o armă politică, pentru că nu doresc să accepte alte poziție politică decât a lor. Dumneavoastră sunteți dușmanii toleranței și deci dușmanii democrației. Nu putem vorbi de statul de drept decât dacă aplicăm aceleași reguli tuturor cu aceleași condiții, cu aceleași proceduri. Nu este vorba de o situație reală. Dumneavoastră folosiți acest concept pentru ca să faceți o vânătoare de vrijitoare. Mulțumesc, domnul Rafael Glucksmann are cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, acum mai bine de un an și jumătate, Parlamentul a votat declanșarea articolului 7. De atunci uh, și de atunci, de la acel moment uh, solemn, uh, guvernul maghiar și guvernul polonez încalcă unul câte unul principiile statului de drept. De atunci încoace, Consiliul organizează audieri, cere lămuriri, interoghează experți și nu se întâmplă nimic. Da, nimic mai rău decât nimic, pentru că fondurile europene continuă să îi îmbogățească pe apropiații domnului uh, Orban. Ca să fie clar, banii noștri îi îmbogățesc uh, pe cei care ne calcă în picioare principiile. Deci nu, nu trebuie să ezităm uh, să uh, folosim uh, pârghia bugetară. Trebuie să lovim acolo unde doare cel mai tare. Peste tot, ONG-urile, studenții se mobilizează pentru a apăra democrația și noi îi lăsăm singuri în lupta lor. Este momentul să le arătăm că suntem mai mult decât niște paiațe cu care mm, domnul Orban și prietenii săi se șterg pe picioare. Deci nu este vorba despre o luptă între grupuri politice, ci este vorba despre o luptă pentru democrația europeană. Mulțumesc. Un cuvânt, domnul. Un minut, domnul Hansen. Mulțumesc, domnule președinte. Statul de drept uh, înseamnă că dreptul uh, are prevalența asupra sistemului politic. Este o chestiune absolut uh, fundamentală pentru democrațiile și comunitatea de valori pe care o reprezintă Uniunea Europeană. Chiar și ieri, avocatul general al Curții Europene de Justiție uh, a uh, uh, discutat despre situația statului de drept în Ungaria. Se pare că libera circulație a capitalelor este încălcată în ceea ce privește fondurile folosite pentru diverse activități, de asemenea se încalcă libertatea de asociere. Practic, Uh, uh, Ungaria face un pas înainte și doi înapoi, o situație absolut uh, inacceptabilă. Statul de drept nu poate cunoaște decât o singură direcție în toate statele membre, indiferent de culoarea politică aflată la putere. Ca și creștin, creștin-democrat, mesajul ar trebui să fie să uh, susținem principiile democratice. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Folat. Un minut. Aveți cuvântul de fapt, este cutremurător. Dacă este să ne gândim la raportul Sargentini din 2018, că nu a existat de fapt o reacție din partea Ungariei la acest raport și nici din partea Consiliului, ci din contră, guvernul ungar continuă cu încălcarea dreptului comunitar și din ce în ce mai mult se transformă într-o democrație hologramă cu uh, o problemă la independența justiției cu uh, ONG-uri care sunt uh, șantajate și universități date la o parte. Vedem în Ungaria și Polonia ceea ce se întâmplă și, uh, ceea ce se întâmplă și dacă nu spunem nimic nu înseamnă decât că renunțăm la proiectul european. Noi, grupul SCD, cerem Consiliului și Comisiei nu numai să folosească articolul 7 și să îl ducă mai departe cu seriozitate, ci și să încheie acea legislație prin care pot fi condiționate fondurile europene de respectarea statului de drept. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președintele. Astfel se încheie runda vorbitorilor care s-au înscris la cuvânt la această dezbatere și trecem acum la procedura intervențiilor spontane. Catch eye. avem mai multe intervenții și unul dintre colegii care s-a înscris la Catch the Eye a vorbit deja la un cartonaș albastru, deci nu mai avem 5, avem 4 colegi pe ordinea de zi, pe, pe listă. Doamna Iuri are cuvântul acum, un minut. Mulțumesc, dragi colegi. În Uniunea Europeană, împărțirea sarcinilor între instituții este clară și încercați acum să ne socotiți această împărțire. Rezoluția conține două contradicții cu tratatul. În primul rând, Uniunea Europeană vrea să fie prezentă formal la reuniunile Consiliului și poziția serviciului uh, juridic a spus că acest lucru este împotriva legislației europene. O altă contradicție este legată de procedura în baza articolului 7, care cumva este extinsă la subiecte care nu se regăseau în raportul Sargentinii. Ce vă dă dreptul să țineți, să faceți morală Ungariei în ceea ce privește principiul statului de drept? Cred că Comisia ar trebui să facă o analiză. Vă cer să nu amestecați problemele legale și politica și să folosiți mereu surse nepărtinitoare. Dacă cineva inițiază o examinare a statului de drept, atunci aceasta trebuie să fie egală pentru total, toată lumea și vreau să cer președinției croate să închidă această chestiune cât mai curând. Domnul Lopez Achilar, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Acum 10 ani, Victor Orban a ajuns uh, printr-o mare uh, majoritate în uh, fruntea guvernului. De atunci situația s-a tot deteriorat. Asistăm la aceleași și aceleași discuții. La vremea respectivă eu prezidam uh, prima delegație uh, care să studieze impactul uh, libertății uh, minorităților, libertății academice și așa mai departe. N-a existat solidaritate atunci în ceea ce privește migrația, acuzațiile de presupusă corupție și așa mai departe. N-ar trebui însă să uităm că acest Uh, guvern, deși era majoritar, uh, nu acționa uh, așa cum trebuia. Până la urmă, decidenții trebuie să respecte regulile jocului, regulile democratice. Eu insist așadar ca Parlamentul să continue această procedură și să o ducă la finalul său uh, logic și să lege fondurile europene de uh, respectarea totală a legii și a drepturilor fundamentale. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Tomasic, acum un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uniunea Europeană nu are un viitor dacă nu recunoaște suveranitatea statelor membre și dreptul statelor membre de a avea o politică autonomă în domenii care nu cad sub incidența competențelor UE. Niciun politician responsabil nu o să-și pună securitatea națională în pericol pentru ca să facă pe placul Bruxellesului. Desigur că există diferite opinii, diferite interpretări, dar atunci când e vorba de drepturile omului, există foarte multe state membre care se uh, preocupă de respectarea acestora, dar niciuna dintre aceste țări nu a fost stigmatizată, cel puțin nu așa cum se încearcă acum cu Polonia și cu Ungaria. Și mă întreb de ce este așa. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Domnul Zver, un minut. Hvala za besedo, spoštovani. Vsi, ki smo že več let v Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul. Noi, cei care suntem aici de mulți ani, am, urmat, am urmărit pogromul la adresa Ungariei de atâția ani. Putem spune că domnul Orban a răspuns mereu pentru actele sale într-un mod democratic și, prin urmare, rezoluția, care este plină de estimări arbitrare, nu poate fi susținută de mine. Uniunea Europeană încă funcționează și uh, Presa din Ungaria este încă liberă, ba chiar mai dezvoltată decât în multe alte state membre. Există state membre care folosesc uh, fonduri europene într-un mod corupt și el și chiar uh, au închis liderul opoziției într-un mod ilegal, dar nu cred că astfel de acțiuni fac mai puternică Uniunea Europeană. Reinders. Are cuvântul domnul Reinders din partea Comisiei, vă rog. You, Mr. President. Uh, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la câteva aspecte menționate în această dezbatere. Într-o notă pozitivă, dați-mi voie să vă reamintesc uh, că, că Guvernul Orban a hotărât să nu meargă până la capăt cu reforma controversată care uh, stabilește un sistem uh, separat de uh, instanțe administrative, însă s-a adoptat legi noi în decembrie care să introducă schimbări structurale la funcționarea sistemului judiciar, mai ales în ceea ce privește numirea judecătorilor la Curtea Supremă Uh, introducând astfel posibilități noi pentru administrația publică să pună în discuție hotărâri uh, uh, definitive în fața Curții Constituționale și că și se ajunge și la situația în care se analizează cazurile administrative de către această instanță. Eu regret doar că astfel de reforme s-au făcut într-un ritm accelerat, fără să se consulte Comisia de la Veneția și fără consultare publică. Mm, înțelegem faptul că noua legislație nu uh, încearcă să abordeze preocupările deja existente în ceea ce privește preocupările constante și tot mai mari cu care se uh, ocupă Consiliul Național pentru uh, activitatea sistemului judiciar. Aceste provocări au făcut ca acest Consiliu să adopte niște recomandări specifice de țară în ceea ce privește situația uh, justiției din această țară prin uh, vocea doamnei comisar uh, Jurova. Șeful acestei autorități însă a demisionat uh, pentru a deveni uh, membru al Curții Constituționale, însă nu, uh, asta nu rezolvă problemele structurale legate de posibilitatea existenței unor decizii arbitrare luate în sistemul judiciar. O altă chestiune pe care o analizează Comisia se leagă de hotărârea Curții Supreme de pe 10 septembrie 2019, în care se mm, spune că un ordin al unui judecător district intelectual uh, a fost declarat uh, ilegal un ordin care solicita o um, um, Uh, intervenție din partea uh, uh, Tribunalului Administrativ al Curții Europene de Justiție. Deci, sistemul juridic al Uniunii Europene n-a fost înțeles pentru că accesul instanțelor la Curtea Europeană de Justiție trebuie să fie neîngrădit. Am auzit multe comentarii legate de discriminarea minorității rome. Uh, directiva uh, europeană cu privire la uh, egalitate și nediscriminare presupune că trebuie să existe acces egal la educație, iar Comisia a încălcat o procedură de încălcare împotriva Ungariei în ceea ce privește segregarea elevilor romi în școlile de stat și a monitorizat pașii întreprinși de Ungaria pentru a remedia această situație. Comisia nu are toleranță deloc uh, pentru uh, uh, nefolosirea adecvată a fondurilor europene și accept, așteaptă același lucru și din partea statelor membre care sunt beneficiare ale banilor din bugetul european. Banii pot fi opriți atunci când există uh, motive să se întâmple asta. Există măsuri pe care le putem lua pentru a uh, proteja bugetul european. Uh, Biroul European Antifraudă joacă un rol esențial în acest sens. După cum știți, uh, Comisia a propus un regulament pentru protecția bugetului european uh, în cazul în care există deficiențe generalizate cu privire la statul de drept într-un anumit stat membru. Este un instrument menit să protejeze bugetul european și să uh, asigure o gestiune uh, financiară uh, sănătoasă. Principiul este simplu pentru a putea controla folosirea fondurilor europene și pentru a uh, proteja interesele financiare uh, împotriva corupției și împotriva uh, fraudei. Fiecare stat membru are nevoie de un sistem judiciar independent, servicii de anchetă și de procuratură eficiente și, de asemenea, respectarea principiilor de folosire a bugetului european. Dacă aceste principii sunt puse în pericol uh, din cauza unor deficiențe la statul de drept, uh, și dacă asta riscă uh, să afecteze interesele financiare ale Uniunii Europene, Uniunea Europeană are competența de a suspenda, reduce sau restricționa accesul la finanțare europeană într-o manieră proporționată. Uh, propunerea este acum examinată de către uh, uh, Parlament și de către Consiliul Uniunii Europene și dacă aceasta este să fie adoptată, ar putea să aducă o contribuție importantă la protecția bugetului european. Domnule președinte, s-au făcut apeluri la un nou mecanism al uh, statului de drept. Pot să vă spun că Comisia uh, lucrează la un astfel de mecanism cuprinzător uh, și asta cu prioritate. Acest mecanism va acoperi toate statele membre și va oferi o sinteză a evoluțiilor semnificative legate de diversele competențe ale statului de drept, inclusiv problemele sistemice procesul de punere în aplicare a legilor, uh, lipsa unei protecții judiciare dacă nu există instanțe independente, abilitatea de a lupta cu corupția și alte chestiuni legate de pluralismul mass mediei. Asta ne-ar putea permite să identificăm și să reacționăm rapid uh, la chestiuni care afectează statul de drept. Uh, pentru a conchide, regret faptul că nu uh, pot să raporteze îmbunătățiri ale situației din uh, Ungaria uh, de la înaintarea propunerii Parlamentului European. Sper că dezbaterea de astăzi va ajuta autoritățile maghiare să mai reflecteze la preocupările exprimate. Comisia este gata să se implice în discuții cu autoritățile maghiare în ceea ce privește rezolvarea tuturor acestor chestiuni. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, și acum din partea Consiliului, doamna Brignaț. Stimați deputați, doamnelor și domnilor, aș vrea să vă asigur, în primul rând, că președinția și Consiliul dă o mare importanță respectării drept, statului de drept și a drepturilor fundamentale. Posibilitatea instituțiilor europene și a statelor membre împreună este să respecte, să promoveze și să protejeze valorile noastre comune. Președinția va avea deosebită atenție pentru toate opiniile exprimate aici. După cum a zis și raportorul, președinția finlandeză a informat regulat Parlamentul despre procedura articolului 7 despre Ungaria. Aș vrea să revin asupra intenției noastre de a continua cu aceleași practici. Președinția va raporta Consiliului despre contactele sale cu Parlamentul European și despre propunerile pe care acestea le face. Mulțumesc foarte mult încă o dată. Vă mulțumesc. Avem o, un proiect de rezoluție cu privire la aceste audieri conformitate cu articolul 7 aliniatul 1 din TUE pentru Ungaria și dezbaterea pe acest subiect se încheie, iar următorul punct de pe ordinea de zi sunt declarațiile Consiliului și Comisiei, audierile în curs în temeiul articolului 7 alinatul 1 din Tratatul pe Uniunea Europeană, cazul Poloniei. În numele Consiliului are cuvântul doamna Brniac. Thank you. Mulțumesc. Așa cum am spus deja astăzi la dezbaterea anterioară, nu putem sublinia suficient de mult importanța subiectului pe care îl discutăm aici. Locul esențial al democrației, statului de drept și drepturilor fundamentale în societățile noastre este extrem de important. Strategia 2019-2024 uh, reamintește că statul de drept este o garanție esențială că valorile noastre centrale sunt respectate referitor la articolul 7.1 și procedura declanșată de comisie împotriva Poloniei, au avut loc trei audieri în iunie, septembrie și decembrie 2018 și în uh, Consiliul de Afaceri Generale. Ulterior, Consiliul a fost informat cu regularitate cu privire la evoluțiile din Polonia. În 2019, actualizări relevante au fost uh, furnizate și discutate la Consiliul de Afaceri Generale februarie, aprilie, iulie, septembrie și decembrie. Președinția croată se va asigura că Consiliul de Afaceri Generale uh, va discuta chestiunile importante și, bineînțeles, vom continua dialogul la nivel politic um, cu Comisia și cu Polonia și sperăm că acestea vor da roade. Astăzi vom fi atenți la ce are de spus Comisia și la rezultatele dezbaterii dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Acum, din partea Comisiei, doamna Iurova. Aș dori să mulțumesc Parlamentului pentru că a inclus pe ordinea de zi situația uh, din Polonia în ceea ce privește statul de drept. Este esențial ca toate instituțiile europene să contribuie uh, în baza rolului lor uh, la susținerea statului de drept în Europa. Sunt conștientă că Parlamentul a urmărit situația din Polonia cu mare atenție și că în mod regulat ați primit informații în acest sens din partea Comisiei. Comisiei. În decembrie anul trecut, uh, domnul comisar uh, Ranger a avut uh, ocazia să informeze Comisia Libe în legătură cu această situație. Astăzi, intervenția Comisiei se va axa pe cele mai recente evoluții. Dați-mi voie să încep cu evoluții în ceea ce privește Curtea Europeană de Justiție. Pe 5 noiembrie 2019, Curtea Europeană de Justiție susținând în totalitate poziția Comisiei, a hotărât uh, că reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor obișnuiți a instanțelor și uh, prin uh, acordarea Ministrului Justiției de, de puteri discreționare pentru a prelungi uh, activitatea judecătorilor după vârsta de uh, pensionare, Polonia a introdus uh, o um, discriminare nejustificată în baza sexului și s-a atins și de uh, Uh, articolul 19 asupra funcționării Uniunii uh, Europene. Pe 19 noiembrie 2019, Curtea Europeană de Justiție a dat o hotărâre preliminară în ceea ce privește uh, independența noii camere disciplinare recent create a Curții Supreme. Curtea de Justiție a afirmat că Curtea Supremă din Polonia trebuie să evalueze dacă această cameră este independentă și a oferit câteva elemente precise care ar trebui luate luate în calcul. Pe 5 decembrie, uh, Curtea Supremă din Polonia, în baza criteriilor stabilite de uh, Curtea Europeană de Justiție, a hotărât că uh, Camera Disciplinară a Curții Supreme nu îndeplinește cerințele legislației europene în ceea ce privește independența sistemului judiciar și de aceea nu este în conformitate cu sensul legislației europene și al legislației naționale am uh, observat mai multe reacții din partea autorităților poloneze care au criticat uh, hotărârea uh, Curții Supreme. Din această perspectivă, aș sublinia că respectarea hotărârilor preliminare, hotărârilor instanțelor care aplică hotărâri preliminare ale Curții Europene de Justiție este un aspect important pentru aplicarea uniformă a dreptului comunitar. În ceea ce privește procedurile disciplinare, Comisia a hotărât pe 10 octombrie 2019 să uh, dea în judecată Polonia la Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește noul regim disciplinar. Și mai ales uh, Comisia consideră că uh, noul regim disciplinar nu oferă garanțiile necesare pentru protejarea judecătorilor de controlul politic în ceea ce privește deciziile lor profesionale. E clar, situația rămâne una îngrijorătoare în și în ciuda uh, hotărârii preliminare a Curții Europene de Justiție um, și a judecătorilor Curții Supreme, um, E clar că judecătorii care vor continua să aplice uh, aceste dispoziții uh, uh, ar putea risca sancțiuni disciplinare. Uh, E clar că asta uh, poate aduce daune irreparabile judecătorilor care pot uh, să uh, ajungă subiectul unor hotărâri luate de această cameră disciplinară care a fost considerată ca fiind neindependentă. Acest aspect, împreună cu lansarea noilor proceduri disciplinare, sporește efectele negative ale sistemului judiciar din Polonia. Uh, judecătorii care se gândesc să trimită uh, informații preliminare la Curtea Europeană de Justiție uh, sunt afectați. În acest motiv, Comisia s-a hotărât ieri să solicite măsuri interimare în contextul procedurilor în curs de, în, procedurilor de încărcare în curs pentru a suspenda funcționarea Camerei Disciplinare de pe lângă Curtea Supremă aceste uh, măsuri sunt urgente și necesare exact în acest caz. Uh, comisia este gata să continue dialogul cu Polonia în ceea ce privește situația statului de drept pentru a putea găsi căi constructive de rezolvare a acestor probleme. Uh, o, o altă evoluție importantă recentă se leagă de un proiect de lege cu privire la funcționarea sistemului judiciar care este acum discutat în Parlamentul polonez. Proiectul de legislație se leagă de uh, chestiuni uh, precum independența uh, sistemului judiciar, Uh, astfel uh, producând uh, încă și mai multe îngrijorări comisiei. Din acest motiv, pe 19 decembrie am transmis o scrisoare președintelui polonez, președinților uh, uh, camerelor Parlamentului cu privire la uh, această lege. Scopul scrisorii era să reamintească autorităților poloneze că comisia rămâne hotărâtă să lucreze împreună cu autoritățile din Polonia la consolidarea statului de drept, uh, Uh, și la soluționarea problemelor atunci când ele apar. În această scrisoare am încurajat uh, autoritățile poloneze să consulte Consiliul uh, Europei și Comisia de la Veneția în legătură cu această situație și să invite toate organele de stat să nu urmeze procedurile din proiectul de lege înainte să facă toate consultările necesare cu toți actorii interesați. Am um, subliniat că orice evoluții legislative trebuie să respecte um, Um, cerințele care se află în uh, spatele uh, ordinului juridic uh, european pentru a nu contribui la o, o deteriorare încă și mai avansată a sistemului judiciar din Polonia. Salutăm faptul că președintele Senatului a solicitat între timp o opinie, un aviz Comisiei de la Veneția care a vizitat deja Polonia. Comisia rămâne pregătită să uh, se implice într-un dialog constructiv și ține uh, legătura permanent uh, cu autoritățile poloneze pentru a putea găsi căi constructive de soluționare a acestor probleme. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă comisar! Trecem acum la vorbitorii în numele grupurilor politice. Din partea PPE are cuvântul doamna Mețola, un minut și jumătate. Mulțumesc! Locul Poloniei este în inima Uniunii Europene. Polonia este inima care bate în Uniunea Europeană, iar aderarea Poloniei la UE a însemnat să trecem peste cinci decenii de diviziuni istorice și presiune. A însemnat speranță pentru Polonia și pentru Europa. Cetățenii polonezi sunt cetățeni europeni, așa cum și judecătorii polonezi sunt europeni. Dacă ești un stat membru în Uniunea Europeană, înseamnă să ai drepturi și obligații, înseamnă să dai și să iei. Noi avem aceeași istorie și trebuie să avem și același viitor. Din cauza acestui viitor uh, comun, nu putem să tăcem atunci când statul de drept este amenințat în Pol- Polonia sau oriunde în altă parte. Nu putem tăcea atunci când o majoritate electorală este folosită ca scuză pentru a justifica ceea ce nu se poate justifica. Nu putem fi tăcuți atunci când justiția poloneză este amenințată și nici nu vom tăcea. Termenul statul de drept nu este o frază care nu are niciun înțeles. Înseamnă libertate, înseamnă egalitate, înseamnă drepturi și până la urmă înseamnă Europa. Fără protecția statului de drept, tratatele noastre vor fi cuvinte frumoase care au fost tipărite pe hârtie scumpă. Fără a avea o justiție independentă, nu putem avea stat de drept. Și înainte să se considere că aceasta este o manevră partizană, aș vrea să spun foarte clar, dacă te ridici în picioare pentru ca judecătorii să poată fi independenți și să-și îndeplinească funcțiile fără să le fie frică sau fără să aibă alte temeri, atunci acesta nu este un atac la adresa statului polonez, este despre protecția modului european de viață și despre protejarea poporului din Polonia. Deci aș vrea să salut curajul uh, judecătorilor polonezi. Vreau să vă spunem, nu vă vom uh, dezamăgi, vom fi alături de dumneavoastră și nu vom dezamăgi și lăsa Europa deoparte. Mulțumesc foarte mult, stimată doamnă Mețola, iar acum are cuvântul domnul Lopez Aguilar. Gracias, señor presidente. Vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă vicepreședinte Iurova și domnule comisar Reinders. În acest uh, Parlament am auzit niște declarații dramatice din partea judecătorilor uh, polonezi. Am auzit-o la prima mână. Și am auzit uh, care au fost și consecințele și presiunile la care au fost supuși din cauza faptului că și-au exercitat îndatoririle în conformitate cu legislația europeană. În numai doi ani au existat trei inițiative legislative propuse de majoritate în încălcarea drepturilor. Și uh, cred că nu se poate compromite pluralismul în societate. Polonia este o țară mare, măreață și este una dintre uh, marile țări care au aderat în acel val de aderare. Are o istorie foarte mare, o tradiție foarte bogată și cred că această dezbatere este justificată. Am auzit și declarații din partea justiției cu privire la Camera Disciplinară de la Curtea Supremă și este clar că uh, Uh, aceasta nu este în concordanță cu articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, care a devenit obligatorie odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona. Deci trebuie să le spunem acest lucru clar magistraților și avocaților din întreaga Europa care au ieșit în stradă săptămâna trecută. În Polonia nu sunteți singuri iar Parlamentul European sprijină independența justiției, drepturile fundamentale și democrația. Parlamentul European face un apel la Comisie să coreleze fondurile europene uh, de uh, strictă respectare a drepturilor fundamentale și statului de drept. Da. Mulțumesc, domnul Simeci, care are cuvântul. Um, sure that... Mulțumesc, președinte. Cred că puteți să fiți destul de sigur că se întâmplă ceva destul de serios atunci când judecătorii ies în, judecătorii ies în stradă să protesteze. Și, într-adevăr, e o situație serioasă. Uh, Guvernul unui stat membru mare duce o campanie nemiloasă împotriva judecătorilor care nu încearcă decât să-și uh, protejeze independența de control politic. Mai mult de 40 dintre ei, unii dintre ei chiar aici, au fost vizați de proceduri disciplinare și de campanii de defăimare uh, uh, inițiate de Ministrul Justiției. Haideți uh, uh să stabilim că acest atac la independența judecătorilor este fără precedent în uh, Uniunea Europeană și dacă precedentul ar, acesta ar putea exista, atunci e clar că s-ar pune în pericol ideea uh, de unitate europeană ca și comunitate de drept și valori comune. Uh, până acum, Consiliul uh, a acționat într-o manieră destul de timidă spre deosebire de comisie care uh, a acționat uh, bine atunci când a cerut măsuri interimare. Însă, uh, clar că guvernul nu mai poate să-și ascundă răspunderea în ceea ce privește protejarea valorilor europene. Judecătorii europeni, până la urmă, sunt și ei judecători, judecătorii polonezi sunt și ei judecători europeni și fără independența a sistemului judiciar, e clar, nu există niciun fel de Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul doamna Terry Reinke. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Am fost și eu una dintre puținii care am avut plăcerea și onoarea să vorbesc astăzi cu reprezentanții judecătorilor polonezi, procurorilor și trebuie să vă spun că o propoziție care s-a spus în acea reuniune m-a impresionat foarte mult și aș vrea să o repet aici în plenară. Unul din reprezentanți a spus am depus uh, jurământ pe Constituția poloneză când am început uh, să lucrez ca judecător.